orală privind politica de coeziune de după 2013. Dau cuvântul mai întâi uh, uh, autoarei, doamnei Danuta Maria Hübner. Thank you very much, dear Chair, Commissioner, colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Se cere s-a introdus o reformă a politicii de coeziune europene datorită extinderii și provocărilor noi. În 2005, politica de coeziune europeană a pus uh, accentul pe strategia de la Lisabona, pe schimbarea climatică, eficiența energetică, eficiența apei, investiția în noile aptitudini și calitatea vieții. Pentru 2007-2013 putem pune pe ordinea de zi ca priorități aceste uh, subiecte pentru că noi trebuie să anticipăm schimbările și nu să le urmăm. De aceea, cu uh, doi ani în urmă, s-a publicat raportul analitic Regiuni 2020, analizând prioritățile după 2013. Astăzi suntem pregătiți pentru viitor. Un an în urmă, politica și-a pus toate activele la dispunerea pachetului de redresare europeană prin, pentru strategia de ieșire din criză pentru a susține uh, transformarea și uh, dezvoltarea durabilă. În anii următori, Europa va avea nevoie de acțiuni colective puternice pentru a răspunde la așteptările cetățenilor, care sunt acum cetățeni informați, care sunt conștienți de uh, felul în care alegerile politicienilor afectează uh, lucrurile. Jacques Delors a spus odată că piața unică europeană uh, privește competiția care stimulează economia și ne face mai puternici și solidaritatea care ne face mai puternici. Tehnologia Uh, trebuie să provină din politica regională europeană, care este bazată pe această fundație triplă. Competitivitate, cooperare și solidaritate. De ani de zile vorbim despre necesitatea de a, dez, de a uh, da drumul potențialului de dezvoltare în regiuni și orașe. Această mobilizare este cea mai eficientă prin angajamentul direct al uh, Uh, nivelurilor regionale de guvernanță. Politica europeană deja a trecut testul subsidiarității, subsidiaritatea funcționează în Europa. 2000, reforma din 2006 a uh, politicii de coeziune a făcut-o mai modernă, uh, bazată pe echilibrul între politici, cu un echilibru între obiectivele europene și strategiile locale. Anumite principii trebuie să fie păstrate. Noul tratat de la Lisabona a schimbat înțelegerea subsidiarității europene, care există deja în politica de coeziune. Subsidiaritatea s-a extins la nivelul local și regional de guvern. Se poate face chiar mai mult, în special în ceea ce privește nivelul local. Cei care au sugerat că politica de coeziune se poate limita la Bruxelles și la nivelul național, nu cunosc realitatea europeană și nu înțeleg că prin excluderea regiunilor locale europene uh, se creează un pericol economic și politic. Coeziunea, politica de coeziune nu trebuie să fie divizivă. Aceasta trebuie să fie o politică pentru toți Piața, piața internă și moneda unică se referă la același lucru, la coeziune, care și aceste elemente se susțin reciproc. Noi trebuie să ridicăm miza și cunoaștem cu toții care sunt obiectivele noastre. Strategia pentru 2020 a fost deschisă pentru, pentru consultări și politica coeziune este o politică pentru dezvoltare la toate nivelurile guvernanței europene pentru cetățeanul european. Pentru a încheia, Europa are nevoie de o energie reînnoită pentru viitor. O întrebare este de unde trebuie să vină această energie. Astăzi, această energie trebuie să vină de la nivel local prin angajarea directă a nivelelor locale și regionale pentru un obiectiv comun european. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimată doamnă. În numele Comisiei dau cuvântul domnului Pavel Sametski. Domnule președinte, stimați membri, Întrebările care au fost adresate sunt foarte pertinente. Ele subliniază importanța pe care o acordați politicii de coeziune și dorința de a păstra această politică în miezul integrării europene. ce privește întrebarea legată de guvernanța la nivele multiple, aceasta a fost recunoscută drept un mecanism fundamental în implementarea politicilor europene. Interdependența crescândă între diferite nivele guvernamentale în Europa a fost subliniată de documentul de consultare lansat de Comisia asupra strategiei EU 2020 și este un bun exemplu, politica de coeziune, un mult, bun exemplu de uh, guvernanță la nivele multiple, care exploatează cunoștințele locale și regionale, uh, combină direcțiile de strategie de la nivel comunitar și coordonează intervențiile între diversele niveluri de guvernanță. Uh, puterile și importanța acest acestui, acestui mecanism au fost subliniate și în Cartea Albă din iunie 2009 a Comisiei, în care se cere Uniunii să întărească mecanismele de guvernanță uh, la nivele multiple pentru a uh, contribui la implementarea politicii de coeziune și altor politici europene. În ce privește o abandonare a obiectivului 2 și eligibilitatea regiunilor europene. În perioada 2007-2013 toate regiunile sunt eligibile pentru susținere prin fonduri structurale. După perioada 2013 nu există nicio poziție oficială a Comisiei în acest moment. În ce privește a treia întrebare a dumneavoastră privind slăbirea principiului adiționalității. Adiționalitatea este unul dintre principiile de bază ale politicii de coeziune el asigură că fondurile structurale nu înlocuiesc uh, cheltuielile publice sau structurale echivalente ale unui stat membru, astfel garantează un impact economic real al intervențiilor Uniunii Europene și oferă o valoare adăugată europeană importantă politicii de coeziune. În ce privește dimensiunea regională a politicii de coeziune după 2013, tratatul de la Lisabona menține obiectivul de a reduce disparitățile între nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și uh, Uh, ajutarea celor mai uh, înapoiate regiuni uh, din punct de vedere economic și social. Articolul 74. Adițional, articolul 176 subliniază că Fondul Regional European de Dezvoltare este menit să ajute la corectarea celor mai importante dezechilibre regionale în Europa prin participarea la dezvoltarea și ajustarea structurală a regiunilor a căror dezvoltare e rămasă în urmă și de asemenea pentru ajutarea regiunilor industriale aflate în declin. În ce privește întrebarea noastră referitoare la implicarea nivelul nivelurilor regionale și locale de guvernare în îndeplinirea obiectivelor uh, politicii post-2013, politicii regionale 2013, vreau să vă atrag uh, atenția asupra documentului de consultare al Comisiei care cere susținerea activă a uh, părților implicate, partenerii sociali, societatea civilă și recunoaște că uh, obținerea unei viziuni generale după 2013 va fi de asemenea un punct crucial pentru succes. Comisia însă nu a dezvoltat o poziție finală privind ce rol va juca politica regională în vederea strategiei 2020. Însă, politica de coeziune are capacitatea de a mobiliza actorii locali și regionali uh, în uh, urmărirea obiectivelor europene. Privind întrebarea noastră dacă Comisia intenționează să publice o carte albă privind coeziunea teritorială, în acest uh, stadiu, o carte albă separată pentru acest subiect nu este prevăzută concluziile care vor rezulta din dezbaterea publică privind Cartea Verde a uh, coeziunii teritoriale vor fi incorporate în pachete legislative cuprinzătoare post-2013, pregătite în contextul raportului de coeziune, care, conform noului tratat, trebuie uh, făcut până în 2010. Privind rolul uh, fondului Social European în politica de coeziune. În urmărirea obiectivelor de dezvoltare echilibrată și sustenabilă, politica de coeziune joacă un rol crucial în uh, realizarea priorităților europene și așa stau lucrurile și pentru Fondul European Social, care va continua să-și urmărească obiectivele așa cum este definit în titlul 11 din noul tratat realizarea uh, coeziunii sociale, teritoriale și economice cere investiții și eforturi de la diferite niveluri. Capitalul, investițiile de capital uman reprezintă o componentă esențială a acestui mix de politici în contextul economiei globale bazate pe cunoaștere. În ce privește întrebarea noastră privind rolul politicii de coeziune în legătură cu alte politici europene? Politica de coeziune oferă Uniunii cea mai mare sursă de investiție în economia reală. În decembrie 2008, în comunicarea din decembrie 2008 a Comisiei privind politica de coeziune, se spune că se subliniază importanța politicii uh, pentru uh, a ne putea concentra asupra realizării agendei Uniunii uh, de la Lisabona și anume prioritatea investițiilor în oameni, infrastructură, Comisia vrea să se asigure că implementarea investițiilor planificate se face în parteneriat cu autoritățile locale și regionale cât mai eficient cu putință și asta implică o cooperare strânsă între serviciile relevante ale Comisiei și uh, autoritățile locale și regionale vizate. Un exemplu practic de cooperare între serviciile Comisiei și acesta este legat de ghidul practic referitor la oportunitățile de finanțare pentru cercetare și inovare, publicat în 2007, conceput să o ajute beneficiarii potențiali să își găsească instrumentele cele mai potrivite de finanțare și uh, acces la aceste instrumente. În ce privește USF, uh, principalele priorități sunt uh, o legătură directă între politicile de ocupare a forței de muncă și uh, suportul financiar european. De asemenea, există coordonare cu politicile de dezvoltare rurală, așa cum este stabilit în uh, liniile directoare strategice pentru ambele politici. Cred că am răspuns, sper că am răspuns la unele din întrebările noastre și uh, aștept o dezbatere interesantă pe acest subiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Samestri. Acum, în numele grupurilor parlamentare, avem mai întâi domnul, pe domnul Van Nistelrooy, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, azi sigur că trebuie să oferim mai întâi o apreciere de fond asupra acestei uh, uh, politici de coeziune. Uh, politica de coeziune și utilizarea fondurilor pentru acestea până în 2020 este o, reprezintă o temă uh, centrală. Trebuie să constatăm că uh, în ce privește acel document neoficial, acel non-paper, nici nu s-a făcut o, o analiză de fond a acestei politici de coeziune. Noua Eh, comisie eh, trebuie să ne prezinte o analiză eh, pe fondul problemei. Deci nu putem accepta acest document care este neoficial, care nu, nu, nu ne spune prea mult. Barosa ne-a anunțat că vom avea o politică economică dinamică, că vom avea o economie verde, că vom avea o economie modernă. Da? Deci strategia de la Lisabona, modificările climatice, în, în aceste domenii se fac multe și la nivel regional, dar demersurile trebuie susținute în punctele cardinale acel, acestei uh, strategii. Trebuie să existe uh, strategii pentru toate uh, regiunile. În statele membre și în regiunile mai bogate, Uh, se cere evident mai mult, dar nu se poate face, uh, proceda în acest lucru, în acest fel. Apoi uh, nu putem sectorializa politicile. Asta n-ar avea niciun sens. Ne aflăm într-o etapă de criză și uh, pentru, în, cu atât mai mult sunt uh, importante fondurile regionale, care cu siguranță vor deveni mai uh, puține an de an. Deci, uh, de exemplu, uh, în regiunea mea, uh, Olanda inferioară, s-a, s-a vorbit despre o modificare a fondurilor de 100% în ultima vreme Sigur că noi ne vom strădui să facem tot ce ne stă în putință. Domnule comisar, ați spus că uh, trebuie să mai așteptăm până apare cartea albă, dar să știți că noi avem drept de codecizie în această chestiune și așteptăm să, pro, uh, să progreseze dezbaterea. Mulțumesc, spune președintele, doamna Creel, două minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Eh, mi-aș fi dorit o introducere mai palpitantă în această tematică, pentru că consider că politica de coeziune europeană trebuie să se modifice într-adevăr după 2013. Provocările în 2013 vor fi altele decât au fost acum 10 sau 15 ani. Pentru grupul meu, însă, este foarte important să existe o solidaritate între regiuni și această solidaritate să nu fie subiectul unor negocieri. Așadar, toate regiunile trebuie să participe și trebuie să poată participa la politica uh, de coeziune europeană. De aceea refuzăm orice tentativă de renaționalizare a politicilor de coeziune europeană. Avem nevoie de această abordare europeană și cred că această abordare trebuie să uh, arate cetățenilor europeni că se pot identifica cu politicile europene fără îndoială că și noi trebuie să ne schimbăm în următorii ani și de aceea cred că în următorii ani va trebui să rediscutăm prioritățile unor politici europene de coeziune. Nu putem să uh, finanțăm și să susținem uh, pe toată lumea, în toate sectoarele, cu uh, fonduri europene. Nu. Trebuie mai întâi să consolidăm infrastructura, în special în statele membre noi. Trebuie să ne concentrăm pe cercetare, pe inovare și trebuie în același timp să ținem cont de faptul că provocările precum modificările demografice, globalizarea, modificările climatice vor trebui înfruntate și prin noi politici de coeziune europeană în viitor. Trebuie să ne gândim și la dezvoltarea urbană în viitor. Nu pentru că nu ne interesează dezvoltarea rurală, ci pentru că știm că 80% din cetățenii noștri eh, locuiesc în mediul eh, urban sau suburban. Eh, din păcate, însă, dezvoltarea urbană, cât și cea rurală, încă nu este inclusă în această politică de coeziune în mod general. Nu știu dacă vom reuși să o facem noi de acum încolo, dar oricum cred că ar trebui să ne gândim la așa ceva. În final, dar nu în cele din urmă, aș dori să spun că, într-adevăr, avem nevoie și de susținerea cetățenilor pentru, această, pentru implementarea acestei coeziuni de, politici de coeziune. Asta pentru noi înseamnă instruire, educație, calificare profesională de la cea mai uh, mică vârstă până uh, uh, la vârsta de adult și uh, înseamnă și învățare pe toată durata vieții. De aceea, Fondul Social European trebuie să rămână inclus în cadrul de referință generală al politicilor europene de coeziune și nu trebuie să separăm uh, Fondul Euro- Social European de această politică de coeziune. Cooperarea transfrontalieră este importantă pentru noi dorim o consolidare a ei, dar și o simplificare a uh, piedicilor birocratice existente în prezente. Mulțumesc, doamnă Crel, pentru grupul ALDE, doamna Hiusmenova. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Vă mulțumesc, domnule președinte, Stimați colegi, dezbaterea în legătură cu reforma fondurilor structurale este de relevanță cheie pentru capacitatea Uniunii Europene de a avea instrumente financiare adecvate pentru resursele umane, naturale și financiare. Trebuie să identificăm o politică de coeziune care să asigure bunăstarea cetățenilor. Această politică a fost și rămâne un semn foarte ușor de măsurat al solidarității europene. Cu toate acestea, există diferențe drastice între regiunile individuale europene și există un trend alarmant care se înrăutățește și care ar putea să ne aducă la izolare. Ca un reprezentant al unuia dintre statele cele mai sărace din Uniunea Europeană, fac apel să se acorde atenție specială regiunilor cu venituri reduse. În același timp, înțeleg că fondurile structurale nu sunt un panaceu. Trebuie să ne mobilizăm resursele interne. De asemenea, dar calea trebuie să fie una în ambele sensuri. clauza pentru asistență redusă pentru statele care nu înregistrează progrese trebuie să vină după aplicarea unor criterii rigulo- riguroase. Trebuie să se aplice măsuri de importanță transnațională pentru ca statele cu PIB mai ridicat și mai scăzut să poată conlucra. Și, în cele din urmă, nivelul de ocupare este un indicator foarte important al felului în care politica de regiuni de coeziune se integrează cu celelalte politici. Vă mulțumesc, spune președinte, în numele grupului Verzilor, doamna Schröter, două minute. Ia, ia, comisar. Mulțumesc, domnule președinte. E bine, domnule comisar, n-ați vorbit prea mult despre importanța politicii europene de coeziune pentru Europa. Este un element central al Uniunii Europene, pentru că ea este acea politică care uh, Eh, ține împreună Europa este simbolul eh, solidarității transpus în practică, este eh, trecerea, elementul prin care trecem de elementul național la unul comunitar. De aceea suntem foarte îngrijorați că acest mecanism de solidaritate s-ar putea să fie abandonat nu este, un, nu este dovadă de bună guvernanță dacă uh, uh, Comisia uh, redactează un document secret în loc să lanseze o dezbatere publică privind continuarea mecanismului de solidaritate în lumina noilor probleme pe care le avem. Da? Și provocările acestea sunt modificările climatice, dar și modificările demografice și problema bugetului și așa mai departe. Avem nevoie de o reformă, dar această reformă trebuie să fie alta decât cea pe care o propuneți. Trebuie să fie o reformă care să permită o dezvoltare durabilă a regiunilor, trebuie să fie o re- reformă care să susțină dezvoltarea regională și să nu fie o abordare top-down dictată de undeva, de la centru. Trebuie să existe un parteneriat cu toți uh, actorii din regiune. Trebuie să fie un proces uh, pe care, de fapt, trebuie să avem un proces pe care, de fapt, îl cunoaștem. În Comisia eh, eh, Libe am dezvoltat o Uh, astfel de metodă prin care putem asigura participarea tuturor și o acceptanță, o receptare mult mai bună a acestei uh, metode la toți actorii. Dar avem nevoie de o, comisie uh, curajoasă care să spună da unui mecanism de solidaritate, care să spună da, regiunile trebuie să fie acelea care pot determina prioritățile lor și nu guvernele naționale trebuie să facă acest lucru. Mulțumesc! Muchas gracias, Păi, Mulțumesc, doamna Ströter. Pentru grupul uh, uh, ECR, domnul Vlasac. Pane președinte, pane comisari, dame a pan. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, politica de coeziune actuală este un organism viu. Se schimbă pe măsură ce se schimbă și Europa, și pe măsură ce pozițiile diverselor state față de această politică se schimbă și ele. Discuția privind viitorul acestei politici ridică mai multe întrebări decât dă răspunsuri. Va continua această politică să servească cele mai puțin dezvoltate regiuni ale Uniunii Europene? Va oferi oportunități de a finaliza infrastructura noastră de transport? Va fi capabilă să îmbunătățească via- calitatea vieții și să reducă birocrația legată de uh, obținerea fondurilor europene? Acestea sunt întrebările uh, la care va trebui să găsim un răspuns în viitor, în viitorul previzibil. Cred că ar fi extrem de important să poziționăm mai bine orașele și cetățenii în uh, managementul fondurilor europene și să țintim aceste fonduri spre utilizarea noilor tehnologii. Aceste două uh, domenii sunt puse la oaltă în agenda pentru orașe inteligente. Pentru că această agenda oferă oportunitatea de revitalizare a uh, administrării uh, citadine uh, prin intermediul sistemelor moderne, tehnologiilor inteligente și uh, creșterii economice. Acesta este motivul pentru care ar trebui să concentrăm pe acest punct investiția strategică la nivelul orașelor, dar și al statelor membre și al Uniunii Europene. Sistemele uh, inteligente de transport vor duce la dispariția blocajelor în trafic uh, în orașe, vor face transportul urban mai prietenos cu utilizatorul. Sistemele moderne vor face posibil ca cetățenii uh, în vârstă să aibă o accesibilitate mai bună a sistemului. Dată fiind criza economică, dezbaterea aceasta este și mai urgentă decât era în trecut. Trebuie să ne gândim de două ori înainte să decidem unde ar trebui să meargă fondurile. Mulțumesc, domnule Vlasa, că numele uh, GUE NGL, domnul Angurakis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Politica de coeziune a Uniunii Europene nu doar că nu a redus diferențele regionale, ci le-a crescut. Chiar și Uniunea Europeană este de acord că statisticile nu reflectă realitatea întotdeauna și de aceea și-au schimbat punctul de vedere. Acum, pe timp de criză, diferențele cresc și mai mult. Din păcate, prevederile pentru 2013 vor fi și mai negative, în special pentru lucrătorii din regiunile cele mai puțin dezvoltate. Politica de coeziune vrea să atenueze puțin acest lucru pentru a permite o capitaliștilor să facă și mai mulți bani. Există diferențe foarte mari între plutocrație și restul lumii. Aceste cifre statistici nu sunt date și cu toate acestea sunt folosite pentru strategia pentru 2020. Avem nevoie de noi forme de uh, guvernare și de democrație, ca și în Grecia. Avem nevoie de o guvernanță teritorială. Cerem lucrătorilor să se opună acestei politici de coeziune și, domnule președinte, v-aș ruga să Ehm, vă folosiți influența pentru a vă asigura că ehm, sunt respectate cerințele lucrătorilor. Vă mulțumesc, domnule Angurakis. În numele Alianței Libere Europene are cuvântul domnul Bafton. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește politicile post-2013, ehm, documentul numit o agendă modificată pentru o Europa globală arată că acest uh, domeniu poate ajunge la o distribuție coordonată în loc de alocată. Controlul uh, și guvernanța uh, la nivele multiple nu este potrivită. Un sector, o abordare sectorială este cea necesară mai degrabă decât cea din structurile actuale. Consecința ar fi ca statele membre să decidă redistribuția și asta nu înseamnă doar că contributorii neți vor pierde și mai mult fonduri, dar că noile uh, state membre, viitoarele uh, noi state membre vor trebui să aștepte un nou uh, exercițiu bugetar. Asta înseamnă că povara financiară a unor state cum uh, este Marea Britanie ar crește și mai mult și ar trebui să susțină și mai multe state care se califică pentru această susținere, susținere și o altă posibilitate ar fi pierderea rabatului pentru Marea Britanie. Asta mă face să mă gândesc că, de exemplu, țara Galilor va vedea cum majoritatea banilor se duc uh, în altă parte și ea nu mai beneficiază de aceste fonduri. țara Galilor nu își poate permite să plătească contribuții fără să primească nimic înapoi. Ambiția Uniunii Europene de a fi din ce în ce mai integrată, mai centralizată și mai federalizată subminează politica de coeziune și subminează angajamentul Uniunii de a susține coeziunea teritorială și de a beneficia tuturor membrilor. Uniunea, ca un lup în blană de oaie, abandonează ideea compromisului și negocierii în favoarea ideii consolidării. În timp ce ni se spune că această politică promovează egalitatea și comerțul, uh, mașinațiunile unei uh, Uh, birocrației europene uh, duc la adoptarea unei strategii globaliste nedorite care va, la rândul ei va avea drept efect creșterea imigrației și în uh, Marea Britanie. Această agendă este impusă pe spinarea unor regiuni cum este țara Galilor și programele 2007-2000 de post-2013 sunt făcute fără să știe dacă, de exemplu, țara Galilor va mai primi finanțare și fondurile de coeziune vor, uh, pot dispărea aproape complet uh, din uh, țările mai bogate, afectând astfel persoanele cele mai sărace din Marea Britanie și dezvoltarea economică a zonelor. Revizuirea bugetară a Uniunii, care va fi făcută în primăvară, va cere tuturor guvernelor să-și crească nivelul de Uh, împrumut, uh, dar fondurile pentru țara Galilor se vor reduce substanțial și asta va duce la reduceri în uh, programele bugetare, mai puține investiții în economia țării Galilor și probleme în ce privește executarea proiectelor prezente. În loc să aibă efecte benefice asupra legătorilor mei, Uniunea ne va crea numai probleme dacă decide să ne taie craca de sub picioare consecințele de finanțare vor avea un impact uh, foarte mare asupra țării noastre și asupra sectorului agricol. Acum, în acest moment, poporul uh, gal, uh, din țara Galilor și din Marea Britanie trebuie să aibă un referendum și să decide dacă vor să fie guvernați fie de Westminster, fie de Bruxelles. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Bafton. Mulțumesc, domnule Bafton. Nu văd, nu-l văd pe domnul Golniș. Nu este în sală. Trecem la următorul vorbitor. Domnul Piper, două minute. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Haideți să ne imaginăm regiunile europene fără o politică europeană regională. Multe orașe, multe regiuni ar pierde multe impulsuri și susțineri care le sunt esențiale n-ar exista și multe elemente de infrastructură transfrontalieră. Nu am, putu, n-am putea profita de posibilitățile de liberă circulație a cetățenilor în domeniul educației, în domeniul multor profesiuni. Fără o politică regională, Europa ar însemna o pierdere a profilului regiunilor. Tocmai de aceea ne miră că uh, Comisia propune aici anumite programe sociale care ignoră regiunile. Ar fi, uh, dacă politicile europene regionale ar uh, fi doar pentru susținerea celor mai slabi, atunci, practic, am începe un proces de renaționalizare încet, încet. Politicile Comisiei, fie ele publice, fie nu, ele nu pot uh, întruni uh, susținerea Parlamentului dacă nu sunt susținute toate regiunile. Avem a face cu noi provocări climatice, de mediu, demografice și așa mai departe. Acestea trebuie integrate în structurile de susținere regională. De asemenea, trebuie să devină obiectivabile, măsurabile uh, aceste programe regionale și administrațiile care uh, uh, beneficiază de aceste uh, fonduri ar trebui să fie mult mai responsabilizate. Acestea sunt lucrurile pe care le așteptăm din partea unei politici regionale de coeziune. Însă nu vom renaționaliza niciun fel de reforme și niciun fel de programe de susținere socială. Mulțumesc! Pentru un minut și jumătate, acum are cuvântul domnul Stavrakakis. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt de acord cu antevorbitorii mei și aș dori să spun că nu acceptăm politica de coeziune post-2013 care face următoarele lucruri. În primul rând, se dis- face distinția între regiunile europene cu abandonarea obiectivului 2, care renaționalizează politica de coeziune și exclude regiunile locale din implementarea programelor. Din contră, viziunea noastră pentru politica de coeziune din viitor este una care va fi o politică europeană comună aplicată în toate regiunile și care, în al doilea rând, va avea toate resursele financiare pentru obiective și reguli de implementare mai bune pentru o valoare adăugată. Strategiile post-2013 mă îngrijorează pentru că nu se menționează politica de coeziune, dar aceasta este instrumentul cel mai bun pentru implementarea sta- strategiei de la Lisabona. Un motiv pentru care politica de coeziune este importantă este că a susținut Planul European de, Reco- de Redresare. Însă, din păcate, unii din Comisia Europeană ignoră acest lucru, lucrând pe propuneri care schimbă politica de coeziune. Vă asigur, domnule președinte, că vom reaminti Comisiei de acest lucru cu fiecare ocazie. Vă mulțumesc, domnule Stavrakakis. Un minut și jumătate, domnul Teorer. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, um, susținerea ajutorul regional este până la urmă o politică economică și uh, ajută la o mai creșterea vizibilității Europei uh, la nivel local, regional, uh, cooperează actori care Eh, se integrează foarte bine în această abordare integrată a eh, susținerii regiunilor de către Europa. De aceea solicit eh, Comisiei ca în viitor, în politica sa de coeziune regională, să susțină și să implice și mai mult IMM-urile în discuțiile cu, cu actorii regionali, locali și așa mai departe. Eh, sigur că avem nevoie de eh, investiții în infrastructură, dar vrem ca și inovarea, transferul de tehnologie pentru IMM-uri să fie parte a acestei, unei, acestei politici. Trebuie să facem în așa fel încât să creăm locuri de muncă, să, eh, să putem în acest fel așadar restructura politica de coeziune europeană. Asta ar fi frumos. Mulțumesc. Minutul, și acum, timp de un minut, domnul Alfonsi. Oui, monsieur le Président, excusez-moi. Domnule președinte, vă mulțumesc. Pentru grupul verzilor, politica de coeziune este unul dintre demersurile cele mai structurale ale Uniunii Europene și anume solidaritatea. Europa devine mai puternică prin solidaritate. Pentru noi este un lucru fundamental. În primul lucru, Comisia trebuie să recunoască că coeziunea teritorială este o prioritate politică, dar nu este o prioritate bugetară. În al doilea rând, o renaționalizare a acestei politici ar fi inacceptabilă pentru noi. Trebuie să fie rezolvate fracturile economice și sociale din teritorii și Trebuie să se susțină zonele rurale cu dificultăți sau foarte prost uh, deservite. De asemenea, toate regiunile Uniunii trebuie să fie eligibile pentru politica de coeziune. Uniunea Europeană trebuie să contribuie uh, de fiecare dată când uh, este vorba de politica de coeziune. Vă mulțumesc, domnule Alfonsi. Doamna Ernst, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea actuală este o dezbatere centrală privind caracterul Uniunii Europene. Întrebarea este, piață, vrem o piață sau o politică socială europeană? Iar uh, demersurile Comisiei de până acum sunt uh, inacceptabile. Fondurile structurale trebuie uh, Uh, consolidate, nu reduse în Europa, trebuie să facem mai mult și nu mai puțin pentru uh, îndepărtarea diferențelor uh, sociale și a inechității sociale. Pentru că în susținerea doar a regiunilor defavorizate a avut uh, și în Germania, în estul Germaniei, uh, consecințe nefaste asupra uh, regiunilor, pentru că, de fapt, diferențele între regiunile noastre au crescut, nu s-au redus, de fapt. Sigur că sigur că în regiunile care se află cu puțin peste pragul de 75%, trebuie să Trebuie să existe uh, fonduri și ar fi, uh, ar fi cu totul catastrofal dacă fondurile după 2013 ar urma să fie asistate pentru aceste regiuni. Apoi, uh, trebuie să ținem cont și de solicitările pentru astfel de fonduri din mediul urban, pentru că în mediul urban atât industria cât și finanțele au o pondere foarte mare și de aceea criza a afectat foarte mult aceste orașe ca uh, deputată din estul Germaniei, pot să vă spun că uh, aici s-ar putea uh, face foarte multe, ar s-ar putea foarte investi foarte mult și mi-e teamă că Comisia a eșuat în a face aceste investiții. Mulțumesc. Timp de două minute, acum domnul Obermeier. Prezident. Domnule președinte, vă mulțumesc. Probabil ați auzit între timp că în Comisia Regii există o mare nemulțumire, nemulțumire față de uh, un așa zis document secret al uh, Comisiei uh, care uh, ar viza uh, politicile regionale de după 2013 și care se pare că face o turnură de 180 de grade în această politică. Noul uh, proiect practic este o limitare masivă a guvernanței la nivele multiple și a bunei guvernanțe. Concret, prin eliminarea obiectivului 2, competitivitate și ocuparea forței de muncă, se face o modificare radicală a actualei politici. Pentru că ar fi afectate toate regiunile Uniunii Europene se justifică propunerea prin faptul că este justificată propunerea prin faptul că uh, că mm, bugetul afectat uh, pentru dezvoltarea regiunilor, în special în Europa de uh, vest, ar fi atât de mare încât în aceste condiții de criză n-ar putea fi suportat. Se merge chiar mai departe pentru, și se spune că uh, că acest lucru ar afecta chiar și aderarea Turciei, care ar putea să fie devansată din motive pur financiare. Dar asta nu este uh, politică de coeziune. Uh, există posibilitatea uh, investirii judicioase a acestor bani și vă pot spune un lucru, că fără uh, a se ține cont de, uh, de componenta regională nu se poate face o, o, asigura o uh, dezbatere uh, susținută și uh, o dezvoltare durabilă. Mulțumesc. Domnul Carec, două minute. Domnule președinte, stimați colegi, grupul meu susține o politică de coeziune puternică și bine finanțată care să permită convergența regiunilor europene. Considerăm că pentru a fi eficientă o asemenea politică trebuie să fie reformată și consolidată. Însă acest lucru trebuie să fie făcut cât mai transparent. Salut crearea unei comisii parlamentare pentru dezvoltare regională uh, a unui grup de uh, reflexie în legătură cu politica de coeziune. Trebuie ca această politică să implice toți actorii implicați, uh, statele membre, regiunile și Parlamentul European. Nu trebuie să slăbim nivelurile locale și regionale, care sunt de fapt puterea acestei politici. Pe plan financiar, trebuie să nu ne mai confruntăm cu o incertitudine financiară și folosirea perspectivei financiare este de asemenea incertă. Trebuie să uh, menținem o finanțare stabilă a acestei politici. Trebuie să respingem orice perspectivă de naționalizare a politicii de coeziune care ține de repartizarea fondurilor structurale și de dimensiunea generală a acestei politici. Așteptăm de la Comisie o atitudine activă prin pregătirea unei cărți albe în legătură cu uh, politica teritorială. Noi nu dorim un egalitarism, ci o echitate financiară. Uh, pentru că nevoile sunt diferite în funcție de teritoriu. Comisia nu trebuie să se concentreze doar pe regiunile cele mai sărace din, din punct de vedere financiar, ci pe toate regiunile care au probleme, inclusiv cele periferice. Fondurile structurale europene trebuie să fie repartizate în mod echitabil și eficient. Vă mulțumesc, domnule Cadec. Are cuvântul un minut, domnul Cortes. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar, domnilor și domnilor. În primul rând, aș vrea să salut toate organizațiile sociale care la Copenhaga luptă pentru, schimba, pentru o schimbare de atitudine în ce schimbarea climatică. Nu credem că este necesară renaționalizarea politicii regionale, nu numai pentru că ar avea un efect asupra convergenței regiunilor noastre, ci și pentru că este legată de vizibilitatea și profilul proiectului european. Trebuie să ne gândim de asemenea la rolul important pe care regiunile îl joacă în politica de coeziune. Managementul decentralizat și uh, guvernanța la nivele multiple sunt cheie pentru succesul uh, politicii regionale. Sunt îngrijorat în legătură cu mecanismele de tranziție pentru că trebuie să ne asigurăm că aceste mecanisme funcționează bine și uh, servesc la dezvoltarea și creșterea regiunilor uh, defavorizate. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Cortez. Doamna Figurei, de un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem uh, foarte îngrijorați uh, privind evoluțiile asupra reformei bugetare și mai ales uh, politicile structurale și de coeziune într-o situație de criză economică și de inegalitate socială pronunțată, politica de coeziune este fundamentală pentru dezvoltarea socioeconomică. Trebuie să avem obiective clare în acest domeniu și să nu încercăm să naționalizăm politicile comunitare, fie că e vorba de agricultură sau de pescuit pentru că asta s-ar face în detrimentul uh, țărilor și regiunilor mai puțin dezvoltate sau uh, ultraperiferice. Există multe semne că se tinde spre o reducere și mai mare a coeziunii, uh, finanțându-se tot felul de acțiuni și oameni care n-au nicio legătură cu coeziunea, cum ar fi uh, strategia Uniunii Europene pentru 2020 și politicile care au legătură cu schimbările climatice, schimbându-se criteriile de eligibilitate și de management. De aceea e importantă această dezbatere privind politica de după 2013. Uh, uh, vrem să vedem o politică potrivită în acest domeniu. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Teixeira, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, stimați membri, este absolut urgent să avem o dezbatere pe buget și să vedem cum putem contribui în viitor la sustenabilitate și transparență. Perspectivele financiare 2013 trebuie să se bazeze pe solidaritate și coeziune, în special uh, pentru regiuni cum este Madeira, care au dificultăți din ce în ce mai mari și au nevoie de astfel de susținere unele lucruri nu trebuie uitate niciodată atunci când vorbim de politica de coeziune. Reprezentantul Comisiei a spus că sunt aspecte esențiale, cum ar fi mai multă flexibilitate, simplificare, eficiență și concentrarea pe rezultate în această politică. Dar sunt și chestiuni care îngrijorează, cum ar fi nevoile regiunilor ultraperiferice și vreau să comentez aici trei lucruri. Uh, când vine vorba de regiuni, trebuie să examinăm și soluții alternative, cum ar fi sectoarele cu valoare adăugată mare, reorientarea anumitor politici ar putea uh, a ajuta la realizarea obiectivului 2, și, dar în regiuni periferice, ultraperiferice, acest lucru ar putea fi contraproductiv. În ceea ce privește criteriile uh, de proximitate. Cred că acestea sunt uh, fundamentale. Fondurile structurale trebuie să ia în considerare întotdeauna circumstanțele regionale specifice și în al treilea rând trebuie să subliniez uh, și să vă reamintesc articolul 349 din tratat privind regiunile ultraperiferice și accesul lor la fondurile structurale tocmai din cauza condițiilor socioeconomice mai grele în care aceste regiuni se află, ele uh, au nevoie de o susținere permanentă uh, și de un ajutor permanent. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc domnule Texera și acum dau cuvântul domnului Olenicea cu un minut. politica polityka mulțumesc, domnule președinte. Politica de coeziune de astăzi ajută statele membre să dezvolte noi infrastructuri, drumuri, căi ferate. Astfel se creează noi locuri de muncă, se fac investiții în domeniul mediului. Până acum, dacă evaluăm această politică, trebuie să răspundem la întrebarea următoare. Ce se va întâmpla după 2013? Parlamentul European trebuie să arate clar că nu consimțim cu renaționalizarea acestei politici după 2013. Pe lângă acțiunile tradiționale de susținere a mecanismului, trebuie să se uh, susțină știința, inovarea, uh, locurile de muncă de calitate și lupta împotriva, împotriva încălzirii globale. Trebuie să punem accentul mai mult pe zonele rurale. Este important ca politica de coeziune să se fie implementată pe regiuni și macro-regiuni. Vă mulțumesc. Are cuvântul două minute domnul Deutsch. Domnule președinte, estimați colegi, aș vrea să vă vorbesc despre trei aspecte, despre egalitate, despre despre dezvoltare regională și despre caracterul secret al unor eh, dezvoltări în această privință. La 20 eh, de ani de la căderea zidului de la Berlin, la 20 de ani de la eh, izbucnirea Revoluției din România la Timișoara prin intermediul colegului nostru Laszlo Tökes, se spune că nu mai suntem membri noi și membri vechi ai Uniunii Europene, că suntem toți, cu toții membri ai Uniunii Europene, punct. Dar pentru noi această uh, declarație, această sentință nu trebuie să fie doar una formală și festivă. Uh, una din politicile cele mai importante ale Uniunii Europene este politica de coeziune. Dacă într-adevăr statele membre ale Uniunii Europene sunt egale în importanță și în rang, atunci trebuie să acest lucru să se manifeste și în politica uh, Uh, regională și de coeziune, uh, astfel încât uh, țările aderate în 2004, respectiv 2007, să nu iasă ca perdanți din această chestiune. Apoi, în ce privește secretizarea, secretomania aici, Comisia fie ne spune lucruri care nu ne spun nimic, sau pur și simplu nu ne spune nimic. Ca membru și deputat al, Parlamentului, al Parlamentului European, ca membru al Comisiei Parlamentare Competente, aștept din partea Comisiei ca aceasta să adopte un punct de vedere foarte clar și univoc. Și, nu în ultimul rând, în legătură cu dezvoltarea regională, dezvoltarea regională trebuie să fie eh, elementul și caracteristica cardinală a politicilor eh, de coeziune și trebuie ca politicii de eh, dezvoltare regională să se atribuie funduri structurale suficiente. Este de asemenea important să integrăm politica de dezvoltare regională și în politica de coeziune de după 2013. Mulțumesc! Da, Mulțumesc, domnule Deutsch. Uh, timp de un minut, domnul Alves. Uh, Mulțumesc foarte mult. Politica de coeziune este principalul instrument al Uniunii Europene și este menită să se asigure că toți europenii au aceleași șansă, același potențial oriunde ar uh, locui. Pentru ca acest lucru să fie îndeplinit, uh, e nevoie să apară un spirit european care să promoveze o dezvoltare eficientă. Sunt îngrijorat uh, de propunerea Comisiei. Nu acceptăm renaționalizarea politicii de coeziune, Pentru că dacă acesta ar depinde de bunăstarea sau lipsa de bunăstare a fiecărui stat, atunci ea n-ar mai fi eficientă. Cerem Comisiei să abandoneze această abordare. După cum știe Comisia, tratatul stipulează că politicile europene trebuie adaptate condițiilor uh, regiunilor și că trebuie uh, luate în considerare nevoile regiuni, în regiunilor cele mai defavorizate și mai izolate, care și ele trebuie dezvoltate. Aceste lucruri nu se pot realiza pe baza propunerii actuale a Comisiei. Președintele, mulțumesc domnule Alves și acum dau cuvântul domnului Kelly două minute. Uh, thank you very much, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca și colegii mei, și pe mine mă preocupă câteva dintre trendurile din documentul intern care a fost, ne-a, ne-a fost adus la cunoștință recent. Pentru mine este, de, este îngrijorătoare tendința de deprioritizare a anumitor obiective. Aceste obiective au fost cruciale pentru obiectivele regionale, în special parcurile regionale, de care va fi nevoie din ce în ce mai mult în viitor. De asemenea, Este foarte important să ne dăm seama că în interiorul regiunilor există foarte multe dezechilibre. Acest lucru nu a fost recunoscut. În special, criteriul de a baza totul pe PIB-ul național este o măsură greșită. Trebuie să se bazeze măsurătoarele pe puterea de cumpărare, care în anumite regiuni este mult mai scăzută decât media națională. Sper că acest lucru va apărea în Cartea Albă care va fi elaborată de către Comisie. Și ca și colegii mei și pe mine mă preocupă politica de dezvoltare rurală. Trebuie să fie mai uh, conformă cu uh, politica de dezvoltare regională și mai departe de PAC, pentru că Eh, famili- ferma familială face parte din structura societății de bază și trebuie să se facă mai mult pentru combaterea fraudei. Știu că au existat uh, îmbunătățiri în ultimii ani, însă banii trebuie să ajungă acolo unde trebuie pentru a avea oportunități mai bune pentru cetățeni peste tot în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Kelly! Domnilor și domnilor! Trecem acum la procedura intervenții spontane. Există multe cereri. Are cuvântul acum doamna Lucașescă. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi reprezint regiunea tot Carpace din sudul Poloniei, o regiune extrem de dinamică, cu multe companii noi înființate recent. Uh, uh, centre de afaceri, cum ar fi Aviation Valley, Valea Aviației în sudul Poloniei, uh, reprezintă această dezvoltare recentă. Um, nu avem nevoie de uh, acte de caritate pentru susținerea acestei dezvoltări, ci dorim doar niște măsuri foarte clare uh, uh, și de aceea dorim ca orice modificare a priorităților actuale și a măsurilor actuale să se facă gradual și fără prea mari eh, cu tremure, să spunem așa, pentru a putea folosi și beneficia de aceste eh, fonduri în modul cel mai bun cu putință. Trebuie să eh, fie acesta un mesaj foarte clar către cetățenii Europei. Mulțumesc. Doamna Verheyen, timp de un minut acum. Spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Ajutorul structural pentru regiuni este esențial. Chiar și susținerea pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon a fost un impuls foarte important pentru economia din diferite regiuni. Este un element foarte important pentru modificările structurale ce au loc în viitor. Da? Fondurile care ajung la, în regiuni, ajung la oameni, sunt fonduri de care beneficiază într-adevăr uh, uh, cetățenii și cetățenii au, uh, au altă acceptanță a acestor fonduri. Însă este nevoie ca aceste fonduri într-adevăr să fie transparente și mecanismele de acordare să fie transparente. Dezvoltarea regională, dezvoltarea uh, economiei, competitivitatea sunt uh, obiective uh, esențiale și de aceea și politica de coeziune europeană trebuie să fie mai transparentă, să responsabilizeze statele membre și regiunile și de aceea trebuie să rămânem la ajutorul aditiv, dar nu vrem o restructurare a ajutorului structurat. De aceea doresc să rog Comisia ca și după 2013 să țină cont de aceste priorități ale noastre actuale. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Voil, timp de un minut. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Țara Galilor este poate cel mai, zona cea mai pro-europeană din Marea Britanie și motivul este că fiecare comunitate și aproape fiecare individ și multe organizații au beneficiat și beneficiază de finanțare uh, europeană. Înainte se numea obiectivul 1, acum fondurile de convergență. Deci dacă propunerile Comisiei sunt îndeplinite, cred că acest lucru va avea consecințe politice grave în zone cum este țara Galilor și va avea, evident, și consecințe economice, financiare și sociale pentru aceste regiuni. De aceea cred că este absolut vital ca toți membrii acestui Parlament să ceară Comisiei să facă propuneri care să fie acceptabile pentru noi și prin asta vreau să spun propuneri care vor permite fiecarei regiuni din Europa care se califică să acceseze fonduri structurale și de asemenea să se asigure că acele zone care nu mai îndeplinesc criteriile de convergență după 2020 obțin un statut de tranziție în viitor. De asemenea, președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Von. Așadar, domnule Golniș, ați ajuns în cele din urmă o să vă dăm cuvântul, dar să știți că nu aveți decât un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu multă atenție intervențiile colegilor mei și uh, reies două lucruri. Primul lucru este uh, secretul cu care este înconjurat noul document al Comisiei. Din acest motiv așteptăm cu nerăbdare explicații din partea Comisiei și, în al doilea rând, este aspectul ciudat care constă în redefinirea politicii de coeziune teritoriale în jurul unor axe noi care nu au mare lucru de a face cu coeziunea. Mă gândesc la politica externă. Înțelegem că aceasta este o prioritate pentru un altul reprezentant, însă nu este o prioritate în domeniul coeziunii la politica agricolă comună, s-a sacrificat deja mult pentru legea uh, pieței și mi se pare interesant ca, mi s-ar părea interesant ca Comisia să ne spună care sunt obiectivele, obiectivele sale în legătură cu uh, schimbarea climatică care nu mai face parte din politica de coeziune. Vă mulțumesc, domnule Golniș. Acum are cuvântul domnul Palone. Grazie, președinte. Cred... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am aceeași părere ca mulți dintre colegii mei. Cred că uh, criza economică prin care trecem azi uh, nu poate să ne ofere creștere pozitivă, serioasă, nici pentru 2010 uh, previziunile nu sunt uh, prea optimiste. Putem să depășim această criză doar dacă creștem gradul de ocupare a forței de muncă cel puțin până la nivelul dinaintea crizei. Și, și pentru asta avem nevoie de investiții. Tocmai de aceea este important, uh, foarte important să păstrăm obiectivul numărul 2. Da? Trebuie să existe un instrument eficace care să ajute regiunile să iasă din această situație de criză. Obiectivul numărul 2 trebuie uh, păstrat nu doar pentru că este important pentru Italia, dar este important și pentru multe alte țări din Europa, pentru că există foarte multe regiuni uh, defavorizate care vor să-și crească gradul de competitivitate, care vor să reducă din uh, dezavantajul pe care îl au. Domnule comisar, pentru regiunile din Italia, pentru riverănii Mării Negre, este foarte dificil. Este întrerupt vorbitorul. Mulțumesc, domnule Palone. Doamna Regner, un minut. Domnule președinte, foarte multă lume vorbește despre modelul social european, dar uh, acesta se reflectă mult prea puțin în uh, politica uh, europeană de coeziune. De aceea solicit un fond european, fond social european care să fie flexibilizat, care să fie consolidat și în afara și dacă este detașat din uh, fondul de, uh, fondurile structurale. Prin scoaterea de sub fondurile structurale se pot acoperi mult mai țintit anumite nevoi de care nu s-a ținut cont până acum. Credem că Fondul Social European ar putea fi utilizat mai bine pentru creșterea gradului de ocupare al uh, forței de muncă, pentru susținerea uh, diferitelor proiecte în domeniul educației și pregătirii profesionale, pentru a crește cota, uh, pentru a reduce cota șomajului și așa mai departe. Mulțumesc, doamna Crața, timp de un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că decizia Comisiei de a avea această dezbatere e foarte importantă. A fost o dezbatere extrem de interesantă pentru că am examinat diverse probleme și am examinat diferite dimensiuni ale unei politici de coeziune eficiente după 2013. De asemenea, am examinat caracterul, natura uh, principiilor pe care se bazează Uniunea și această dezbatere vine la un moment uh, special în istoria Uniunii noastre. Pe de o parte, tratatul de la Lisabona contribuie la integrarea europeană, pe de altă parte, încă resimțim uh, efectele uh, crizei financiare și economice care ne arată cât de importantă este solidaritatea europeană în promovarea politicii uh, de convergență și a pieței uh, interne. Cer Comisiei să facă o declarație foarte clară pe două probleme uh, de care Parlamentul se preocupă în mod deosebit. Mă întreb dacă veți lua măsuri inovative în viitor care să fie acceptabile pentru noi în ce privește uh, renaționalizarea proiectului de coeziune? Și a doua întrebare, care este viitorul obiectivului 2, pentru că aceasta este extrem de important pentru întreaga piață. Președintele, mulțumesc, doamna Crețe. Dau acum cuvântul un minut domnului Kallenbach. Doamna Kallenbach. Herr Präsident. Domnule președinte, Cred că sarcina noastră în acest Parlament și sarcina Uniunii Europene este să creăm condițiile cadru astfel încât oamenii, indiferent unde trăiesc în Uniunea Europeană, să aibă cel mai mare grad de calitate a vieții cu putință. Sigur, da, regiunile sunt foarte diferite și de aceea este necesar să existe o politică de coeziune suficient finanțată. Orice propunere, așa cum le-am auzit aici, făcută pentru 2013, este o abatere de la de la eh, ceea ce de fapt este cu adevărat necesar. Nu avem nevoie de o restructurare, nu avem nevoie de o renaționalizare a politicilor regionale, trebuie să susținem toate regiunile și cele defavorizate, dar și cele care sunt mai avansate. Avem nevoie de un sistem de promovare și de susținere financiară transparent care permite un acces clar și facil, dar care garantează și utilizarea judicioasă și corectă a banilor. Trebuie să gândim în mod european, dar trebuie să acționăm în plan regional. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, mulțumim doamna Kadenbach. Are cuvântul acum, timp de un minut. Domnul Matula. Mulțumesc, domnule președinte consider această dezbatere privind viitorul politicii de coeziune după anul 2013 deosebit de utilă

o adevărată locomotivă pentru coeziunea și solidaritatea din Uniunea Europeană. Criza actuală a provocat mari probleme și a plasat presiuni asupra grupurilor vulnerabile, a dus la diferențe și a dus la uh, mișcări sociale uh, regionale. Avem nevoie de îmbunătățirea solidarității Uniunii și avem nevoie de o politică a coeziunii cu priorități clare pentru a asigura infrastructurile potrivite și bune practici la frontiere. Spunem nu renaționalizării, politicii de coeziune, spunem nu birocrației, spunem nu fondurilor alocate în altă parte în mod secret și a suntem împotriva măsurilor care vor dezavantaja zonele regionale, cum ar fi Mediterana. Suntem pentru reforme corecte și finanțare corectă care să ne ajute să atingem obiectivele 2020. Închei, domnule președinte. Suntem în favoarea uh, unui tratament special pentru regiunile ultraperiferice. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Papadopoulos. Un minut, domnul Luhan. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, apariția guvernanței multinivel a dus la o necesitate din ce în ce mai mare pentru coordonarea mecanismelor și platformelor. Deseori există problema disparităților sociale datorită politicilor asupra cărora regiunilor, regiunile nu au niciun control sau influență. De aceea este dificil să estimăm efectul și impactul pe termen lung al proiectelor finanțate prin fonduri europene și al programelor implementate în același timp. Acum aș dori să știu cum uh, susține Comisia Europeană eforturile autorităților locale de a genera o strategie de dezvoltare integrată și care să țină cont de necesitățile care pot să fie schimbate sau influențate de cauzele externe. Ce instrumente vor fi dezvoltate de Comisia Europeană pentru autoritățile locale? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Luhan. Iar pentru a încheia, are cuvântul un minut domnul Sikerski. Mulțumesc, și Politica de coeziune este un uh, pilon al Uniunii Europene. Ea întărește regiunile și uh, comunitățile locale. Uh, în opinia mea, aici sunt două extreme. Unii oameni ar vrea să investească prea mult în această politică, alții ar vrea să investească prea puțin și cred că cel mai important scop al acestei politici este să asigure o dezvoltare echilibrată în diferite zone. Trebuie să fie o politică de coeziune pentru zonele rurale și pentru orașe. Trebuie să nu uităm că după ultima extindere suntem uh, foarte neomogeni și de aceea trebuie să încercăm să oferim șanse egale tuturor. În același timp, trebuie să luptăm cu efectele crizei economice, uh, tendințele demografice negative și schimbările climatice. Un lucru este sigur. Avem nevoie de o politică de coeziune continuă și aceasta trebuie să fie ajustată provocărilor cu care ne confruntăm astăzi. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Atâta timp am avut pentru intervențiile spontane

Bun, dacă tot am fost binevoitor cu doamna Țicău, trebuie să fiu și cu domnul Papa Nicolau. Aveți un minut pentru a vă exprima, domnule Papa Nicolau. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Colegii mei uh, au vorbit deja despre aspectele esențiale acestei dezbateri. Eu unul aș dori să insist asupra două puncte. În primul rând, nu este posibil ca în anumite situații să existe posibilitatea de a exploata politicile și programele noastre în materie de coeziune și ca, pur și simplu, din motive funcționale, mai precis din motive birocratice, să nu reușim să facem acest lucru. Așadar, trebuie să ne simplificăm politicile și regulile, sunt de acord. În același timp însă trebuie să ne atingem obiectivele în materie de coeziune. În al doilea rând am spus că ne luăm angajamentul în direcția ieșirii din această criză care afectează Uniunea Europeană, și lumea întreagă. Și dorim aici să consolidăm acele regiuni care se confruntă cu cele mai importante dintre probleme și doresc să beneficiez de sprijinul grupurilor cele mai vulnerabile care au nevoie de acest sprijin. Și mă refer aici în mod deosebit la tineri. Iată poziția noastră, a grupului nostru politic, în ceea ce privește politică de piață. Cred că numai în acest mod putem să privim cu încredere spre viitor. Mulțumesc, domnule Papa Nicolau. În numele Comisiei dau cuvântul domnului comisar Samechchi. Mulțumesc, președinte. În primul rând, nu este nicio îndoială că politica de coeziune va fi implicată în realizarea strategiei uh, ale Uniunii Europene pentru 2020. Strategia pentru 2020 va răspunde unor provocări globale multiple, iar politica de coeziune va fi printre instrumentele cheie fundamentale la dispoziția Uniunii Europene și la dispoziția statelor membre pentru a răspunde acestor provocări. De aceea, preocupările legate de detașarea politicii de coeziune față de strategia generală a Uniunii Europene nu sunt fondate. În al doilea rând, în acest stadiu foarte multe aspecte legate, de exemplu, de acoperirea geografică sau despre existența regiunilor din obiectivul 2, a unei baze adecvate pentru fonduri, a unui uh, instrument de tranziție. Toate aceste aspecte ridicate de membrii Parlamentului European nu au uh, niște răspunsuri clare din partea Comisiei. Recunosc acest lucru. Dar uh, dezbaterea actuală între serviciile Comisiei, precum și între uh, Uh, ministere și autoritățile statelor membre va duce la pregătirea unei poziții bine argumentate a Comisiei în anul 2010. În următoarele luni, întrebările și problemele ridicate aici își vor găsi un răspuns adecvat din partea Comisiei. Și în cele din urmă aș dori să mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului European pentru întrebări și pentru sugestii. Acestea mi-au confirmat importanța politicii de coeziune ca un, un instrument de investiție pe termen lung, care este necesar pentru construirea potențialului de creștere al țărilor și al statelor membre. Voi lua toate aceste comentarii la Bruxelles și le voi prezenta colegilor mei din serviciile comisiei și le voi prezenta și succesorului meu. Comisia este gata să continue discuțiile cu Parlamentul European pe tema construirii viitoarei politici de coeziune în următoarele luni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Acest aspect de pe ordinea de zi uh, a fost finalizat, iar ședința se suspendă acum până la ora 11.30 când trecem la voturi.